Încep în uh, germană cu comunicările. Autoritățile competente spaniole m-au, mi-au comunicat alegerea domnului Enrique Calvet Chambon, um, încep, alegerea sa um, începând cu 20 noiembrie 2014. Îl va înlocui pe domnul Sosa Wagner. Autoritățile competente bulgare m-au, com, mi-au comunicat alegerea domnului Andrei Novakov, începând cu 24 noiembrie. Dumnealui îl va uh, înlocui pe domnul Doncev. Parlamentul ia notă de alegerea domnului Calvet Jambon și a domnului Novakov, conform articolului 7 referitor la alegerea membrilor Parlamentului European și conform articolului 4 din regulamentul de procedură. Urez bun venit noilor colegi și amintesc faptul că, în conformitate cu articolul 3 aliniatul 2 al regulamentului de procedură, pot participa cu drepturi de pline la uh, sesiunile Parlamentului, însă atâta timp cât nu a existat o obiecție pentru mandatul lor și cu condiția de a fi uh, declarat în, în prealabil înscris că nu dețin nicio funcție incompatibilă cu uh, cea de deputat european o a doua comunicare și apoi încă una. Conform articolului 7 din codul de conduită, pe 25 noiembrie 2014 am decis să-l numesc pe domnul Jean-Marie Cavada uh, ca membru al Comitetului Consultativ pentru uh, Conduita